și aceasta este declarația vicepreședintelui comisiei înaltului reprezentant al uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate cu privire la libertatea de exprimare în turcia arestările recente ale unor jurnaliști și directori media și presiunea sistematică exercitată asupra mass mediei. și am să l rog pe domnul ministru della vedova în numele consiliului să ia cuvântul. <clears throat> Signor Presidente, onorevoli deputati. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, eh, iau cuvântul în numele înaltului reprezentant și vicepreședinte. Eh, duminica trecută, raidurile poliției turce au dus la arestarea numeroși jurnaliști și exponenți ai mass media din Turcia. Cu toții am urmărit uh, evoluțiile acestea cu mare atenție. Înaltul reprezentant, vicepreședinte, doamna Mogherini și domnul comisar Han duminică după amiază au făcut o declarație în care subliniau uh, fără ambiguități faptul că arestările sunt incompatibile cu libertatea presei, principiu fundamental al democrației. Declarația a exprimat de asemenea dorința să se respecte principiul prezumției de nevinovăție și a reamintit dreptul inviolabil la o anchetă independentă și transparentă în caz de uh, infracțiuni uh, presupuse, dar cu deplină apărarea dreptului la apărare. Sigur că actele ilicite trebuie pedepsite, dar cu respectarea totdeauna a statului de drept și a principiului proporționalității. Ieri și Consiliul a discutat situația aceasta și a adoptat concluzii clare și hotărâte față de așteptările Uniunii Europene și obligațiile Turciei în calitate de țară candidată. Domnul comisar pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Nils Budnies, a exprimat profundă îngrijorare uh, în legătură cu evenimentele de, dom- de duminică, considerându-le un grav pas în, înapoi în ce privește libertatea mass media din acea țară. Și Parlamentul European și-a făcut auzită vocea, mulți dintre noastre împreună cu președintele Schulz și-au exprimat preocupările în legătură cu ultimele evoluții această dezbatere trebuie să ne permită să consolidăm mesajul pe care dorim să-l trimitem către Turcia. Cu toții suntem de acord despre faptul că Turcia, ca țară candidată, trebuie să aspire la niveluri maxime eh, ale garanțiilor democratice, atât în ce privește standardele, cât și practicile. Asta înseamnă și eh, respectarea de plină libertății de exprimare, esențială pentru a exercita drepturile omului, printre care libertatea de asociere, și libertatea de gândire și de religie sau de crez. Democrația nu poate exista fără aceste libertăți. În raportul său din 2014, privitor la progresele făcute de Turcia, Comisia a felicitat Turcia pentru evoluțiile pozitive, cum ar fi pachetul de democratizare, planul de acțiune împotriva încălcărilor, de, drepturilor omului, sentințele Tribunalului Constituțional turcesc și angajamentul pentru a ajunge la o uh, soluție, soluționare, de fapt, a problemei curde. În același timp, raportul exprima preocupări privitoare la diverse evoluții și care uh, amenință mai ales independența sistemului judiciar și libertatea de exprimare. Problemele cu libertatea presei și libertatea de exprimare în Turcia nu sunt noi. Am văzut represiunea contra jurnaliștilor și uh, media sociale ca urmare a protestelor uh, din Turcia. Cu ocazia recentului dialog politic și a întâlnirilor bilaterale, Uniunea Europeană a repetat că procesul de aderare rămâne uh, cheia de boltă a relațiilor între Uniunea Europeană și, între Uniunea Europeană și Turcia și în același timp a exprimat și propria preocupare față de ce se întâmplă cu statul de drept și libertățile fundamentale, mai ales libertatea de exprimare, subliniind că principalul motor al acestui proces este evoluția la fața locului în Turcia, în primul și în primul rând, în ce privește statul de drept și drepturile fundamentale. În recenta lor vizită în Turcia, împreună cu eh, domnul comisar Stilianides, în altul reprezentant și vicepreședinte, doamna Mogherini și domnul comisar Han, au subliniat că statul de drept și libertățile fundamentale sunt domenii esențiale în care Turcia trebuie să facă progrese. Toți interlocutorii din Turcia au repetat importanța relațiilor între Uniunea Europeană și Turcia și au privit favorabil această vizită comună și au exprimat cu toții angajamentul lor în favoarea procesului de aderare la Uniunea Europeană și puternica voință politică de a îl continua și de a face progrese cu reformele politice. În altul reprezentant, doamna Mogherini și domnul comisar Han, și domnul comisar Stilianides au reafirmat că acest puternic angajament în favoarea Uniunii Europene, exprimat de uh, partenerii turci pe durata vizitei, trebuie să se traducă în fapte. Statele membre ale Uniunii Europene au repetat că Turcia e un partener esențial și sunt de acord că e important să trimitem un mesaj clar privitor la necesitatea de a face progrese cu reformele uh, Um, care să instituie măsuri de verificare pentru a proteja libertățile, inclusiv libertatea de gândire, de exprimare și a presei. Statele membre au reamintit de asemenea că progresele negocierilor de aderare depind de respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale. Uniunea Europeană <clears throat> e gata să susțină eforturile Turciei în acest cadru. Considerăm că procesul de aderare trebuie să rămână cadrul cel mai bun de referință pentru a face progrese și pentru a susține reformele din Turcia. Poziția Uniunii Europene în acest punct e foarte clară și a fost transmisă interlocutorilor noștri din Turcia cu absolută claritate și coerență. Uniunea Europeană are dreptul și datoria să uh, urmărească cu atenție chestiunile de acest tip într-o țară candidată și acum așteptăm din partea Turciei un angajament constructiv privitor la aceste preocupări. Eu cred că asta înseamnă să se urmeze cu bună credință pe calea aderării, să se continue și trebuie să profităm la maxim de instrumentele pe care le avem la dispoziție. Turcia trebuie să colaboreze cu noi. Îmi doresc angajamentul în favoarea Uniunii Europene exprimat de guvernul turc să arate și rezultatele sperate. Domnule președinte și stimați deputați, dați-mi voie să vă asigur din nou că uh, această chestiune reprezintă o prioritate pentru Uniunea Europeană și că vom continua să o monitorizăm îndeaproape. Domnule președinte, uh, Stimați europarlamentari, mulțumesc pentru atenție și aștept acum să vă ascult opiniile. Mulțumim domnului ministru care eh, a vorbit pentru vicepreședintele Comisiei în altul reprezentant și acum am să-i dau cuvântul domnului Preda pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, eh, domnule președinte, mulțumesc eh, domnului ministru pentru poziția exprimată. Aș vrea să spun de la bun început că vorbesc în calitate de prieten al Turciei, nu sunt altfel spus unul dintre acei politicieni care își construiește o carieră uh, prin opoziția față de uh, această țară candidată la uniune. și tocmai ca prieten trebuie să spun că sunt îngrijorat sunt uh, foarte îngrijorat de valul recent de arestări și de atitudinea generală față de mass media în turcia. în acest moment mi se pare că intenția politicienilor turci de a adera la uniune și de a construi o societate democratică nu mai e deloc clară și le adresez direct întrebarea încotro în această privință. cei care au rămas cred eu principalii susținători ai aderării oamenii de afaceri turci sunt la rândul lor extrem de îngrijorați uh, și uh, asta sigur trebuie să ridice un semn de întrebare în primul rând autorităților din turcia. în ceea ce mă privește susțin în continuare stabilirea de benchmarks pentru deschiderea capitolelor de negociere douăzeci și trei și douăzeci și patru e o poziție care uh, a fost deja votată în ultima rezoluție referitoare la raportul de progres uh, privind turcia. cred că în acest fel am putea contribui la dezbaterea uh, care are loc în turcia în privința acestor subiecte. închei spunând că uniunea europeană nu transmite un mesaj clar dacă Uh, va continua să negocieze cu o țară care are atâtea probleme cum e turcia ținând în afara discuțiilor despre candidatură o țară precum moldova care e o țară stabilă și care din punctul de vedere uh, politic este mult mai avansată acum decât turcia. mulțumesc. mulțumesc. îi dau cuvântul doamnei kati piri pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte Eh, în cadrul procesului de aderare. Trebuie respectat statul de drept, iar libertatea mass media este un component al oricărei democrații. Tocmai de aceea suntem foarte preocupați de ceea ce s-a întâmplat duminica trecută, faptul că jurnaliști care au eh, o atitudine critică față de eh, guvern au fost arestate. Eh, trebuie să eh, existe și o independență a justiției. Deci, din acest punct de vedere, este o lovitură pentru valorile democratice. Trebuie ca să existe prezumția de nevinovăție care să fie respectată. Săptămâna trecută am vizitat Turcia în calitate de raportor al Parlamentului European. Iar la nivelul uh, guvernului s-a înțeles că este nevoie de continuarea reformelor. Eu apreciez declarațiile guvernului că procesul de uh, aderare la Uniunea Europeană uh, constituie o prioritate, tot așa cum și problema curdă rămâne în atenția guvernului. Dar trebuie să fie respectate și drepturile fundamentale și uh, toate prevederile statului de drept, pentru că constituie una angajament față de eh, procesul de eh, aderare. Evenimentele din 14 decembrie creează preocupări în Uniunea Europeană în legătură cu eh, voința Turciei de a face progrese în reformele democratice. Depinde de Ankara să ne convingă că este angajată să se apropie de Uniunea Europeană și de valorile fundamentale. Procesul de aderare este o ocazie unică pentru Turcia să dezvolte un sistem democratic puternic cu instituții solide în, spre binele tuturor cetățenilor turci. Deci, um, trebuie ca până la urmă și mass media critică să poată să se exprime iar oprimarea este o veste proastă. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Îl rog pe domnul Charles Stenock să ia cuvântul pentru un minut. Uh, Mr. President, what... Mulțumesc, domnule președinte când, uh, deși guvernul tur turcesc face abuzul asupra libertății, totuși uh, Turcia este o țară candidată importantă, însă știam că acest proces de aderare urma să aibă multe probleme. Este o țară cu o moștenire foarte diferită și tradiții foarte diferite față de Occident. Doar un capitol 23 a fost închis și deschis până acum pentru Turcia, încă refuză să recunoască Republica Ciprului. Însă Uh, ajungerea la putere a partidului islamist AKP a adus noi probleme, pentru că președintele Erdogan, iată, are o abordare din ce în ce mai autoritară față de studenți, armată, jurnaliști și acum și uh, grupul islamist rival, așa numit guleniști, care sunt acuzați de obstrucția justiției în această țară. Erdogan, de asemenea, a dat înapoi și în legătură cu negocierile pentru cederea focului cu PKK-ul, curd și doar sub uriașe presiune ale NATO, a uh, acorda până la urmă susținere uh, curzilor din Cubanii, pentru că uh, el, pentru el statul islamic este mai puțin o amenințare decât uh, PKK. În Egipt, Irak și Siria se spune că sunt turci jihadiști, dar oricum, noi totuși credem că Turcia poate să schimbe direcția spre Occident. O rog pe doamna Șache să ia cuvântul. Pentru două minute. Thank you, President. Our dream of a Europe... Mulțumesc, Cred că uh, trebuie să ne trezim în legătură cu ceea ce se întâmplă în uh, Turcia. Eu uh, am fost o prietenă a Turciei și credeam că sprijinul european va determina reformele acolo, dar se pare că ne-am înșelat. Iată că guvernul încalcă drepturile fundamentale. La uh, o săptămână după ce delegația Uniunii Europene a vizitat Ankara, iată că relațiile iar au uh, scăzut uh, ca valoare, pentru că uh, există uh, declarații ale lui Erdogan, ale premierului, uh, care uh, afirmă că de fapt există uh, amenințări uh, cu uh, arestarea pentru jurnaliști și există în clipa de față și un număr mare de jurnaliști în închisoare. De deci ce Uniunea Europeană acționează abia acum? Pentru că uh, vedem că Turcia se îndepărtează tot mai mult de la principiile democratice. Dar, uh, din păcate, au trecut uh, prea multe momente esențiale față de care Uniunea Europeană nu a reacționat și uh, există în continuare uh, persoane care își așteaptă procesul uh, fiind în detenție. Există încălcări ale legii și de fapt există o coaliție care se bazează pe un trecut comun și care continuă să violeze statul de drept Astăzi există mulți cetățeni în Turcia care se tem pentru viitorul lor, că este vorba despre femei, că este vorba despre artiști, despre jurnaliști, ei se tem să nu-și piardă locul de muncă și eh, să nu eh, le fie amenințată viața. Deci, eh, în continuare, sunt pedepsiți toți oponenții guvernului. A sosit momentul să spunem guvernării din Turcia că nu poate să procedeze ca până acum violând statul de drept. Mulțumim. Rog acum pe domnul Hagi Georgiu pentru un minut și 30 de secunde să ia cuvântul. Problema pe care o dezbatem astăzi nu este un caz izolat. Ceva e putred în Turcia, trebuie să recunoaștem. Nu e vorba doar de uh, arestările recente și de încălcarea dreptului la exprimare. E vorba de evenimentele din parcul Gezi, din, uh, de poziția Turciei față de Kobane, față de Cipru, de casus belli cu Grecia, atitudinea Turciei față de minorități, față de femei de disprețul domnului Erdogan față de rezoluțiile Parlamentului European. Toate acestea ne arată că rezoluțiile noastre ajung la coșul de gunoi în Turcia și nu de asta avem nevoie. Noi ne dorim uh, vecini democratici care să-și respecte cetățenii și principiile dreptului internațional. Sunt convins că mesajul Uniunii Europene trebuie să fie foarte ferm în ceea ce privește Turcia, inclusiv uh, bazat pe sancțiuni. Drăgălășenile nu ajută la nimic și trebuie ca Turcia să ne respecte recomandările. Am convingerea că fără amenințarea de sancțiuni, această rezoluție, rezoluția pe care o vom vota de data aceasta, va ajunge încă o dată la gunoi. Un mesaj clar înseamnă sancțiuni și printr-un mesaj clar trebuie să ne exprimăm și în legătură cu aderarea Turciei. Este momentul să ne opunem califatului domnului Erdogan. Eu uh, o rog pe doamna Rebecca Harms să ia cuvântul pentru două minute aș vrea să spun de la bun început că uh, trebuie să fie clar în această dezbatere și fac un apel și către uh, guvernul turc și către președintele Erdogan ca Turcia și Uniunea Europeană la uh, granițele Turciei să înțeleagă că există mari provocări pentru că există războiul din Siria, dar și ISIS sunt niște provocări Eh, cărora trebuie să le facem față împreună, ca și catastrofa umanitară, eh, eh, avalanșa de refugiați în această regiune. Să nu uităm acest lucru în această dezbatere. Trebuie să facem față uh, provocărilor împreună. În același timp însă trebuie să fim foarte critici față de ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână. Trebuie să acuzăm uh, arestarea jurnaliștilor, uh, perchezițiile care s-au făcut în redacții, care s-ar putea să continue pe viitor dacă noi nu vom avea o atitudine cât se poate de vehementă. Guvernul de mai multă vreme ține sub observație toate activitățile opoziției și nu este vorba doar de mișcarea Gülen eh, și a mass media care susține această mișcare. Toți cei care au eh, o poziție opusă sunt eh, priviți ca niște conspiratori împotriva statului dispuși să organizeze un puci împotriva guvernului Erdogan. Mie mi se pare că este, o nesănă, este nesănătoasă o asemenea atitudine. De fapt, au existat protestele eh, Gezi, au existat demonstrații împotriva ISIS eh, și eh, demonstrații pentru victimele de la Kobane. Au existat comemorări pentru aceste victime. Nu trebuie ca toate aceste manifestații să fie privite ca fi, constituind riscul unei mari conspirații. Deci, uh, noi trebuie să uh, tratăm acum această problemă uh, între majoritatea guvernamentală și minorități. Nu mai există respect pentru drepturile minorităților. Iar critica este privită ca un apel la un puci. Nu trebuie să tolerăm acest lucru. Mulțumim. O rog acum pe doamna Wimberg să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Tack för ordet. Turkiet trampar igen på yttrandefriheten. Mulțumesc. Jurnaliștii sunt arestați în Turcia, iar organele de presă sunt expuse cenzurii și oprimării. Nicio țară nu a recurs atât de des la uh, instanțe pentru a uh, pune căluș libertății de exprimare, cum a făcut-o Turcia. În ciuda presiunilor Uniunii Europene, Turcia nu și-a schimbat opinia. Ne bucurăm că Comisia protestează în fața acestor violențe sistematice la care sunt expuși cetățenii turci. Asaid Rafelat, de exemplu, a fost uh, închis de opt ori Este o persoană care a fost condamnată până la urmă la 66 de ani de închisoare și alți jurnaliști sunt condamnați. Și alți jurnaliști au fost condamnați la 6 ani de închisoare. Jurnalistul Elatas, de exemplu, a fost și el de asemenea supus unei condamnări grele. Cred că nu trebuie să uităm că peste 900 de milioane de euro în 2013 din bugetul Uniunii Europene au fost dedicate Turciei. Turcia a primit uh, acești bani în schimbul uh, ameliorării situației sale de securitate pentru a pune capăt corupției și a respecta statul de drept. Nu sunt bani bine investiți. Eu cred că Turcia nu va răspunde niciodată așa cum trebuie. Îl rog pe domnul Salvini să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Eccomi. Ma è incredibile come da 15 anni si... E incredibil că de 15 ani încoace se tot insistă cu intrarea Turciei în Europa Păi vorbim de un stat care de 40 de ani ocupă o parte din teritoriul Ciprului, care e stat membru al Uniunii Europene. E ocupație militară după ce a distrus biserici și așa mai departe. O realitate uh, este și faptul că nu se recunoaște genocidul armenilor cu un milion de morți. Eu uh, uh, aș sfătui prietenilor Turciei să vadă realitatea în față. Și acum ne uimește faptul că au fost arestați 20 de jurnaliști. Păi, ce glumim, uh, Turcia niciodată nu va putea fi Europa. Putem avea uh, legături comerciale, economice, strategice, însă atât. Dar continuăm să-i plătim, asta nu înțeleg eu. Un stat care ocupă militar de 40 de ani încoace teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care nu recunoaște că a masacrat un milion de oameni. Și în aprilie se vor împlini 100 de ani eh, de la genocidul armenilor. Vreau să văd dacă aici, în sală, vom ține un moment de reculegere sau vom vorbi despre asta. Oricum, continuăm să le dăm 600 de milioane de euro pe an turcilor. Adică Italia, Europa, în acest an, fac cadou Turciei și uh, e vorba de cash. 600 de milioane de euro, 600 de milioane la anul, peste 2 ani, 600 de milioane peste 3 ani și, în schimb, ei utilizează banii ca să aresteze jurnaliștii, să facă concurență firmelor noastre. Hai să le spunem dată pentru totdeauna că Turcia niciodată nu va fi Europa. Și vom fi mai serioși de acum înainte. Mulțumim, uh, domnule Salvini. Aveți un uh, blue card din partea domnului Benifei. Îl acceptați? Ok, da. Deci, uh, domnul Benifei are de secunde pentru a pune um, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să știu, din partea domnului Salvini, dacă domnia sa Aceleași lucruri uh, despre Turcia le-a spune și despre uh, Rusia lui Putin. Ați vorbit de ocuparea unor teritorii. Eu vă pot gândi la uh, anexarea ilegală a Crimeei sau la participarea la confruntările din estul Ucrainei. Ați vorbit de încălcările dreptului. Vă întreb, ce uh, părere aveți despre Rusia, nu numai despre Turcia? Mulțumesc. Domnule Salvini, aveți cuvântul. Imagino că sia uno scherzo. Mm, cred că e o glumă. Da, cred că e un spirit de glumă, pentru că în Crimea uh, s-a votat, a fost un referendum în care 95% din cetățeni cu observatori internaționali au hotărât să fie Crimea. Deci, uh, iau uh, ce a spus colegul meu ca o provocare simpatică înaintea Crăciunului. Vă reamintesc că noi facem cadou Turcia 600.000 de mii de euro pe an. Rusiei îi facem cadou sancțiuni economice care îngenunchează o țară întreagă contra intereselor noastre. Deci o iau ca pe o glumă, da? Și nu răspund. Mulțumim. Uh, dau cuvântul acum a doamnei Zomăr pentru un minut și 30 de secunde. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Da, limitarea libertății de expresie și uh, limitarea presei uh, nu este o noutate în Turcia. Toți cei care au opinii critice sunt uh, puși sub acuzare și e suficient să publici o caricatură pentru a ți se închide după aceea gura. Mass media cu caracter social a fost închisă. Au existat razile în redacții duminică. Libertatea de expresie și libertatea mass media sunt uh, condiții la care nu putem renunța într-un stat democratic. Iar un stat care încalcă aceste drepturi uh, fundamentale sau le limitează este un stat nedemocratic și nu va putea niciodată să devină membru al Uniunii Europene. Dar în Turcia există și alte criterii de la Copenhaga care nu sunt respectate de Turcia. De pildă, toate um, reproșurile legate de uh, corupție la nivel guvernamental uh, nu, nu li s-a dat curs. Uh, au fost uh, dosite acte care puteau să demonstreze aceste acte de corupție. Uh, și uh, până și uh, fiul lui Erdogan este suspectat. Nu există uh, decât um, atitudinea absolutistă a președintelui Erdogan, um, pe care nu o putem accepta Trebuie să protestăm împotriva ei, să nu avem o abordare naivă față de această țară. Trebuie să ne gândim ce sancțiuni ar fi posibile. Și o ultimă intervenție, domnule președinte, fac un apel la Curtea Constituțională din Turcia să stăvilească această evoluție, să nu se mai încalce drepturile fundamentale. Mulțumesc. Mulțumim. Îl rog pe domnul Richard Howitt să ia cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nimeni nu este în siguranță în Turcia acum. Sunt cuvintele unui apărător al drepturilor omului uh, care, cu care am vorbit mai devreme astăzi. Nu sunt în siguranță. Uh, după cum a spus și Federica Mogherini în declarația sa, reprezentanții presei au fost arestați astăzi, ceea ce este incompatibil cu libertatea presei și cu democrația. Chiar și uh, activiștii și cei uh, din ONG-uri sunt foarte îngrijorați de aceste probleme uh, judiciare. Acuzațiile de creare de organizații uh, teroristele sunt aduse jurnaliștilor, acuzații de a încerca să uh, dea jos guvernul uh, și alte astfel de um, capete de acuzare foarte grave. Au mai fost um, arestați și reținuți fără probe concrete alți jurnaliști, fără o condamnare clară. Este în mod clar o încălcare a uh, Convenției Drepturilor și Libertăților Omului, dreptul la un proces corect. Apreciez poziția UE și uh, acordarea de asigurări că se vor uh, uh, impune sancțiuni dacă Turcia nu mai respectă statul de drept. Turcia joacă un rol foarte important în combaterea, în combaterea terorismului, pentru că are o legislație antiterorist. Uh, Uh, și o poziție geografică strategică, dar e foarte important ca cei care sunt arestați să fie arestați în temeiul unor probe, pentru că Turcia vorbește despre statul de drept, dar nu îl pune în practică. Domnule președinte, cei care vor să folosească uh, acest pretext ca să amenințe procesul de aderare, eu vreau să le spun că uh, această lecție este una importantă și haideți să adoptăm rezoluția în ianuarie să condamnăm uh, arestările de jurnaliști și să o lăsăm pe raportoare să își facă treaba. Mulțumim. Aveți uh, două uh, blue cards. Prima din partea domnului Tenoc, a doua din partea domnului Fontulis. Le acceptați? Da. Deci, domnule Tenoc, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte Richard Howitt, aveți reputația de a fi un mare prieten al Turciei. Într-adevăr, ați și fondat Friends of Turkey în Parlamentul anterior. Măi, mi se pare foarte interesant să vă ascult astăzi, dar aveți un ton foarte critic cu privire la uh, situația drepturilor omului și a democrației în Turcia. Ați fi de acord cu mine că dacă persistă aceste încălcări în Parlament, ar trebui să revizuim uh, toate fondurile din banii contribuabililor care sunt alocate uh, Turciei prin. Uh, instrumentul de preaderare? Uh, am să rog pe domnul, uh, pe domnul Howitt uh, să asculte și al doilea card și să răspundă după aceea pentru ambele timp de un minut. Domnul Fontulis, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să vă întreb ce părere aveți despre următorul punct? Ați vorbit despre <laughs> poziția dumneavoastră referitoare la Turcia, o țară unde sunt călcate în picioare drepturile omului. M-ar interesa ce părere aveți despre persecuțiile din Grecia aduse partidului uh, Zoria Uri. Acum co colegi de-ai noștri sunt în închisoare fără niciun motiv și mi se pare o ipocrizie din partea Parlamentului să nu se preocupe. Mulțumesc. Domnule Fontuli, sunt de acord. Toate încălcările drepturilor omului trebuie condamnate în măsură egală și la fel de obiectiv. Dar ce mă îngrijorează la această dezbatere este că i-am auzit pe unii care stau la coadă să critique Turcia și nu mai pridides, dar în alte situații au uh, o păreri preconcepute. Uh, haideți să fim consecvenți. Uh, iar prietenului meu, Tanak, căruia îi și urez Crăciun fericit, vreau să spun că, deși sunt prieten al Turcii și mă bucur că mi se spune așa, pentru că iubesc această țară și vreau să o văd în Uniunea Europeană, ă, tocmai de aceea nu îmi place ce văd acolo astăzi. Și e foarte corect să spuneți că aveți altă perspectivă și probabil că aceea ar fi valabilă indiferent de ce se întâmplă în weekend. Am discutat cu comisarul Hani, am zis că nu vrem acțiuni ă, care să împiedice aderarea, el mi-a spus că e de aceeași părere, trebuie să condamnăm ce se întâmplă în Turcia, dar să reflectăm la ameliorarea situației. Mulțumim. Ehm, ne simțim discriminați dacă îi urați numai domnului Tenoc Crăciun fericit, bănuiesc că toți ceilalți beneficiază de aceeași urare. Am să rog acum pe domnul, pe domnul Messerschmidt să ia cuvântul pentru un minut. Øh, Mulțumesc. Eu trebuia să uh, spun că Turcia înșală uh, populația tot timpul. Trebuie să ne amintim uh, ce se întâmplă acolo. Ankara îi uh, trage pe sfoară pe cetățeni uh, când uh, îi lasă să creadă că Turcia se apropie de Uniunea Europeană și în același timp nu aplică criteriile de la Copenhaga. Dar nu putem să îi înșelăm pe europeni când este vorba despre drepturile fundamentale, iar realitatea este următoarea. Uniunea Europeană a continuat negocierile cu Turcia dar în același timp, uh, Turcia se îndepărtează tot mai mult de setul nostru de uh, valori. Deci eu cred că trebuie să stopăm negocierile de aderare. Sigur, putem avea un acord de liber schimb, poate să existe o asistență tehnică în domeniul comerțului, mediului înconjurător, dezvoltării economice, dar uh, eu cred că aderarea trebuie stopată. Rog acum pe domnul Aric, să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ce s-a întâmplat în Turcia duminică se poate asemăna cu o razie meticulos preparată, pregătită contra unor jurnaliști independenți. În 13 orașe ale țării au fost arestați jurnaliști, directori de ziare, un președinte al unui post de televiziune. Singura lor vină e că și-au exprimat îngrijorarea asupra politicii regimului, au spus adevărul în legătură cu acte de corupție și Eh, se pare că 150 de jurnaliști sunt amenințați cu arestarea până la sfârșitul acestei luni. Autoritățile europene trebuie să fie extrem de ferme împotriva acestor încălcări grave la adresa libertății de informare. Nu poate exista democrație fără această libertate și cred, domnule ministru, că numele Consiliului n-ați trebui să acceptați morga domnului Erdogan. Trebuie acum să consolidăm eh, și să mărim presiunile pentru a elibera toți jurnaliștii arestați și să înceteze încălcările asupra drepturilor uh, de libertății presei. Să ajutăm uh, jurnaliștii amenințați și să denunțăm uh, cu hotărâre ingerențele autorităților turce la adresa justiției. Uniunea Europeană nu trebuie să-și mai plaseze politica comercială sau externă deasupra principiului fundamental al libertății și a dreptului la informare și a dreptului uh, de independență a justiției, ba din contră, trebuie să-și utilizeze pârghile de influență pentru ca state care sunt considerate ca fiind parteneri ai noștri să respecte în primul și în primul rând drepturile omului și libertățile. Pentru noi, dreptul persoanei trece uh, deasupra dreptului pieței. Mulțumesc! Mulțumim! <coughs> Am să rog pe doamna Keller să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc. Ceea ce se întâmplă acum în Turcia uh, nu este decât un atac uh, prea puțin mascat asupra presei și libertății de expresie. Jurnalistele și jurnaliștii uh, sunt acuzați cu argumente absurde, iar cei care au protestat în parcul Gezi sunt acum acuzați că au participat la o încercare de puci deci, președintele Erdogan încearcă uh, acum să stopeze orice voce critică la adresa sa, dar asta nu poate fi o cale pentru o democrație în formare. Turcia ar avea de profitat dacă ar exista o societate civilă solidă, fără un stat de drept, fără standarde democratice Turcia nu va putea să progreseze. Dar și Uniunea Europeană și statele membre au greșit. Pentru că dacă statele membre blochează uh, procesul de aderare, uh, nu acceptă deschiderea unor capitole, indiferent dacă Turcia a respectat sau nu standardele, nu ajuți societatea civilă din Turcia. Uh, noi am fi avut în mână o pârghie pentru a putea discuții serioase cu Turcia. Iată că în felul acesta ratăm noi ocazia de a ne servi de aceste instrumente. Eu cred că într-un proces de aderare, drepturile omului și justiția ar trebui să se afle în centrul atenției mai mult decât regulile pieții. Mulțumesc! Mulțumim și noi. Îl rog pe domnul Carver să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Eu susțin condamnarea răspândită a atitudinii Turciei în ceea ce privește arestările de jurnaliști este o încercare de a um, pune capăt libertății de exprimare. Președintele Erdogan și partidul AKP uh, recent au dorit să condamne femeile care râd pe stradă și sunt aliați ai conservatorilor uh, britanici. Uh, Erdogan face niște gafe de cred că Atatürk se întoarce în mormânt acum. În țara mea însă doar UKIP se opune intrării Turciei în Uniunea Europeană. Ideea liberei circulații a 83 de milioane de cetățeni turci în Uniunea Europeană este în uh, mod clar uh, trecută cu vederea de partidele celelalte din uh, Regatul Unit, conservatori, laburiști și liberali. Trebuie să ne dăm seama că uh, Oficial, în Turcia sunt 1,9 milioane de șomeri, de fapt neoficial sunt cam 5 milioane, iar orice flux migratoriu s-ar petrece clar către economii ca Regatul Unit, care au locuri de muncă. Cam 1,6 milioane de refugiați se află în Turcia, mulți din Siria și Irak, iar ca nou stat membru, Turcia va deveni o nouă poartă de intrare în Europa pentru mulți refugiați din conflictele din Orientul Mijlociu statele membre vor avea foarte puține posibilități să oprească libera circulație a acestor refugiați într-o Europa fără frontiere. Sincer, cred că trebuie să ne gândim bine la ce înseamnă aderarea Turciei la UE și, în orice caz, vreau să le urez uh, Hanuca fericit, Crăciun fericit și la mulți ani tuturor colegilor. Îi dau cuvântul domnului uh, Sinadinos pentru un minut. Πρόσφατα ο Ερντογάν Mulțumesc. Recent, Erdogan a acceptat că nu acceptă lecții de democrație din partea Europei. Într-o zi, un uh, țăran a găsit un șarpe înghețat de frig și l-a luat la sânul său. Șarpele s-a trezit și a mușcat pe binefăcătorul său, care și-a spus uh, da, asta este, n-ar fi trebuit să iau la sână cel șarpe, să-mi fie învățătură de minte. Asta este o poveste care corespunde exact uh, situației actuale. Turcia este acel șarpe și Uniunea Europeană e țăranul care uh, a fost mușcat. Să ne închipuim ce ar însemna aderarea Turciei la familia europeană. E vorba de o țară autocratică, nu respectă valorile și principiile europene Eh, dumneavoastră vă mirați că se încalcă libertatea de exprimare în Turcia. Sângele victimelor din piața Taksim încă nu s-au uscat. Trebuie să ne reamintim asta. Turcia ocupă și o parte a Ciprului, țară membra a Uniunii Europene. E responsabilă eh, de genociduri, de pogromuri contra curzilor. nu ne putem închipui că se poate accepta uh, fără probleme să se comită aceste acte criminale. Îl rog pe domnul Höckmark pentru un minut și 30 de secunde să ia cuvântul. Mr. Speaker. Domnule președinte, înainte de toate, vreau să spun că guvernul turc, trebuie să-i pună în libertate pe toți jurnaliștii reținuți și să nu mai combată mass media liberă. Pentru că uh, aceste fapte sunt de fapt relevante când vorbim despre viitorul Turciei în Europa. Este o cerință uh, din partea uh, tuturor democrațiilor din lume să respecte libertatea mass media și statul de drept. În al doilea rând, trebuie să facem tot ce este în puterea noastră pentru uh, uh, a stimula o evoluție care să transforme Turcia într-o societate modernă, care să bazeze pe statul de drept, care să fie deschisă, democratică, care să garanteze drepturile egale pentru bărbați și femei și care își dorește să devină membre a Uniunii Europene. Niciodată uh, nu s-a discutat uh, despre faptul că Turcia astăzi trebuie să adere la Uniunea Europeană. Acest lucru nu se poate din diverse motive. Poate pentru că un unele state europene au încercat să închidă uh, ușa în fața Turciei, altele poate au această intenție. Domnul Erdogan însă acum își îndreaptă țara într-o direcție greșită îndepărtându-se de la uh, posibilitatea de uh, aderare, îndepărtându-se de la uh, ceea ce înseamnă o societate deschisă și Domnule președinte, mi-am respectat timpul, mulțumesc. Uh, o rog pe doamna valenciano să ia cuvântul pentru un minut și treizeci de ah, mă scuzați avem domnule hkmark avem uh, un uh, blue card din partea domnului maltese dacă l acceptați. vă rog. Mulțumesc, domnule Gunnar Hökmark. Am o întrebare simplă pe care doresc să vă adresez. Vin din Cipru. Sunt european, sunt uh, eurodeputat și vin din partea ocupată a Ciprului și vă întreb direct, prin tot ceea ce a făcut Turcia până astăzi, uh, și prin faptul că nu recunoaște Republica Cipru. Dacă dumneavoastră ați venit din Cipru, ați tolera faptul că Ciprul nu este recunoscut până astăzi, ați tolera tot ceea ce se întâmplă astăzi și nu vreau să fiu greșit înțeles. Eu sunt primul care își dorește o Turcie europeană pentru ca noi să putem supraviețui. Pentru că pentru dumneavoastră este doar o viziune politică, pentru noi este o chestie de supraviețuire. Domnule președinte, stimate colegi, sigur că um, această scindare a Ciprului uh, este o problemă care necesită rezolvare. Și Uh, acest lucru se poate uh, uh, realiza pe cale politică. În felul acesta se pot deschide, de fapt, perspective politice pentru Turcia eu cred că o Turcie care se apropie de Uniunea Europeană va rezolva corect problema Ciprului. O Turcie care ne întoarce nouă spatele și se îndreaptă spre Rusia nu va face acest lucru, iar noi ne dorim relații normale pentru Turcia. O rog acum pe doamna Valenciano să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Las acciones cometidas. Mulțumesc. Acțiunile împotriva mijloacelor de comunicare mass media în Turcia merită să fie condamnate de noi. Așa se și întâmplă în Parlament, pentru că sunt un grav atentat împotriva libertății de exprimare, dar și pentru că trimit un mesaj uh, regretabil în legătură cu direcția spre care își conduce Erdogan țara. De fiecare dată spațiul pentru opoziție și pentru cei care doresc să protesteze este din ce în ce mai redus și retorica chiar a guvernului Erdogan s-a transformat în ultima vreme în, în a fi de fiecare dată mai intolerantă. Grupul socialist uh, Vorbitoarea este întreruptă. Se pare că sunt probleme cu interpretarea. Vă rog să așteptați uh, un minut. Doar în limba elena. Se pare că sunt probleme cu interpretarea în limba elena. Să așteptăm puțin până când se rezolvă această problemă tehnică. Is it alright? I think you can go on. Bun, cred că s-a rezolvat. Vorbitoarea poate continua, dar întreabă, trebuie să încep uh, să o iau de la capăt sau că nu știu când anume au început problemele, adică o iau de la început, puteți continua. Nu, mai bine uh, reîncepeți. Mulțumesc, doamnă președinte. Am spus că acțiunile comise împotriva jurnaliștilor și presei libere în Turcia trebuie să fie condamnate de către noi și asta se și întâmplă astăzi în hemiciclu, nu doar pentru că sunt atentat împotriva libertății de exprimare, ci și pentru că trimit un mesaj care nu ne place deloc în legătură cu direcția în care își conduce Erdogan țara. De fiecare dată spațiul pentru opoziție și pentru protestatari se reduce din ce în ce mai mult în Turcia și retorica guvernului de fiecare dată devine din ce în ce mai intolerantă. Grupul socialist uh, al Parlamentului European și socialiștii spanioli întotdeauna au apărat necesitatea unei Turcii europene. Credem că ar fi bine și că am putea să întâlnim un teren comun. Ar fi bine pentru Europa, ar fi bine pentru Turcia, ar fi bine pentru întreaga această regiune lumii care este atât de importantă pentru stabilitatea noastră, însă pentru asta trebuie ca și guvernul turc uh, să-și facă temele și să risipească orice fel de îndoieli în legătură cu voința sa de a înfăptui reformele democratice. Pentru că există din ce în ce mai multe îndoieli. Uh, sigur că totul, toate acțiunile negative trebuie condamnate, dar sigur, în cadrul spaț, uh, uh, statului de drept, trebuie să monitorizăm de aproape acțiunile guvernului Erdogan. Avem nevoie de o Turcie europeană, dar avem impresia că Turcia se îndepărtează de Europa. Mulțumesc și acum un minut ai domnul de Mesmaker. Ja, thank you, iunie... doamnă președintă. În iunie anul trecut, Parlamentul a adoptat o rezoluție în uh, ce privește uh, oprimarea protestelor cetățenilor din Parcul gezi și atunci am sesizat că există uh, Uh, o piedică pentru uh, libera exprimare în Turcia. Iată că acum uh, ne confruntăm cu o brutalitate împotriva jurnaliștilor. Statul are o problemă serioasă pentru că statele democratice respectă libertatea de expresie și diversitatea de opinie. Eu am fost uh, jurnalist uh, și uh, știu ce înseamnă să te documentezi corect și să fii un jurnalist onest. Dacă jurnaliștii acum trebuie să plătească pentru opinia lor, nu e în regulă. Ankara se pare că se înscrie pe o cale greșită și uh, continuă uh, atitudinile nedemocratice ale regimurilor autoritare statul uh, acționează tot mai ascuns. Mulțumesc, domnul Malteze, un minut 30. Eu cred că de acest. Mulțumesc, eu cred că din această dezbatere reiese că față cu derivele autoritare ale, do- ale guvernului Erdogan trebuie să dăm deoparte ipocriziile și îndoielile. aflăm uh, în fața unei țări care are cel mai mare număr de jurnaliști la închisoare din lume. Este pe uh, locul 154 din 180 în clasamentul Reporters în Frontier și va ajunge probabil la coada listei. Au fost arestați jurnaliști acuzați că sunt apropiați de imamul uh, Gülen. Uh, au fost uh, acuzați oricum tot felul de jurnaliști că sunt naționaliști, de stânga, de dreapta, procurs, pentru că acum în Turcia trebuie să ne dăm seama că fie și un simplu reportaj Uh, și eu sunt jurnalist de 35 de ani. Un reportaj în legătură uh, asupra unor fapte de corupție este considerat de guvern și poliție ca fiind un act terorist. Așadar, inclusiv tipul acesta de reacție arogantă al președintelui Erdogan față cu criticile uh, comisarilor noștri, Mogherini și Han, ne arată că e clar politica utilizată de Uniune față de Turcia în acești ani e o politică greșită. Noi am ajutat să fie mai democratici cu acest sistem uh, blând de ajutoare, de negocieri? Nu. Trebuie să găsim o atitudine hotărâtă față de ei, care nu a existat până acum și uh, vorbitorul este întrerupt. Să ajutăm pe cei de închisori, încheie uh, vorbitorul. Mulțumesc și acum domnul Maragal, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, acum un an uh, apărea un grav caz de corupție în Turcia în, la nivel înalt. Acum câteva zile, la câteva ore după ce în Parlamentul turc s-a adoptat noua lege de securitate, s-a desfășurat o masivă operație de poliție contra un grup uh, mass media și contra unor uh, foști ofițeri ai poliției. E proba clară a voinței de control total al societății care se pare că este cea a președinției turce. Europa trebuie să adopte o poziție clară, să trebuie să facem distinția între interesul general al societății turce politice și faptele concrete ale instituțiilor sale, complet incompatibile cu orice fel de avans real al negocierilor cu Uniunea Europeană. Uh, bun, noi ne dorim succesul negocierilor, dar trebuie pentru asta criterii clare. În primul rând, propunem să solicităm ministrului turc pentru relațiile cu UE să apară imediat în fața Comisiei Parlamentare Mixte pentru a da informații asupra acestor fapte. În al doilea rând, să menținem Uh, convorbirilor, convorbirile pentru aderare, inclusiv uh, deschiderea capitolelor critice 23 și 24, tocmai pentru a exprima cele mai mari exigențe față de drepturile omului. Vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc. Și acum un minut și 30, domnul Corao. Mulțumesc, doamnă președinte cu rație demnă de statele autoritare, poliția turcă săptămâna trecută a arestat 24 de jurnaliști vinovați că au scris adevărul care nu place guvernului Erdogan, uh, denunțând numeroase cazuri de corupție în Turcia. E o razie în linie cu deciziile care au uh, caracterizat acțiunile fostului premier și acum uh, președinte care luptă împotriva dizidenților interni Guvernul Erdogan a naționalizat multe canale uh, TV, radio, uh, cotidiene și care, uh, pentru a fi salvate, au trecut în mâinile unor apropiați ai președintelui. Deci a fost o adevărată epurare printre magistratură și poliție, înlocuind cine, pe cine era considerat ca fiind apropiat de oponentul său, Fetullah Gulen Uh, fără a da uitării cele mai recente fapte, unele medii sociale ca Twitter sau YouTube, pentru că sunt considerate uh, opozante ale guvernului în legătură uh, cu ce s-a întâmplat în piața Taxim, au fost interzise. Pozițiile Uniunii Europene, care de altfel finanțează Turcia, s-au confruntat cu răspunsul arogant al lui Erdogan că Europa trebuie să-și vadă de treabă. Asta este în clar uh, o poziție împotriva uh, valorilor europene și Turcia este o țară candidată la Uniunea Europeană. Eu sunt de acord cu ce a spus colegul Cipriot, care a vorbit la început, dar a plecat din sală. Unica soluție pentru a stopa uh, faptele antidemocratice reprezintă sancțiunile economice. Mulțumesc. Un minut, domnul Ferron. Doamnelor și domnilor, stimați colegi, odată în plus aveți dovada că Turcia nu este o țară democratică. Odată în plus, presa este sufocată de către sistemul Erdogan. Aici există un sistem polițienesc. Nimic nu uh, se, se pare că îl mai poate opri astăzi pe Erdogan. Uh, deci ă, există deja de 10 ani negocieri cu ă, Turcia. Și eu sunt ă, membru al delegației pentru Turcia. Propun două soluții. Fie încetăm sistemul de liberalizare a vizelor sau stopăm chiar toate negocierile de aderare cu Turcia. Mulțumesc. Mulțumesc pentru un minut și jumătate, domnule Pabrix doamnelor și domnilor, domnule ministru. Se pare că există susținători și oponenți ai Turciei în Uniunea Europeană. Vreau să spun că noi toți suntem preocupați în legătură cu ceea ce întreprinde acum guvernul Turciei, pentru că se pare că um, seamănă tot mai mult cu ceea ce vedem acum în Rusia. Uh, dar uh, trebuie să uh, separăm lucrurile între ceea ce întreprinde guvernul turc, statul turc și, uh, pe de altă parte, situația cetățenilor. Pentru că dacă noi uh, vom recurge la uh, sancțiuni, um, de fapt uh, îi decepționăm pe cetățenii turci care își doresc partajarea acelui set de valori um, cu, ca cel pe care îl apărăm noi. Cred că, înainte de toate, trebuie să vedem cum putem să uh, ne orientăm mai bine uh, sprijinul financiar pe care îl acordăm Turciei ca uh, țară în curs de aderare. După aceea, este importantă politica pe care o va susține în altul reprezentat Mogherini față de Turcia. Să nu lăsăm Turcia să se îndepărteze de noi, pentru că altfel nu vom mai putea exercita o influență asupra guvernului turc în sensul dorit de noi. Președinte, președinte. Mulțumesc, domnul Boștinaru. Mersi beaucoup, Mulțumesc frumos, președinte. Domnule ministru, dragi colegi. Era un lucru evident. Libertatea presei este o valoare esențială a Uniunii Europene și a oricărui stat democratic. Arestările de duminică sunt inacceptabile și de neacceptat pentru că pun în discuție respectul acestei libertăți în turcia. relația noastră cu turcia țară candidată trebuie să fie onestă deschisă și directă. noi socialiștii și democrații ne păstrăm atașamentul pentru lărgirea uniunii europene spre turcia de aceea este fundamental pentru succesul acestui proces să vorbim în paralel de progrese și obstacole. nu este prima oară când ne confruntăm cu chestiunea libertății presei în turcia de aceea suntem profund îngrijorați că situația presei se înrăutățește că președintele erdogan a ales o direcție care este periculoasă pentru turcia și de aceea îl invit să își asume responsabilitatea de lider și să asigure stabilitatea democratică a turciei. Stimată doamnă președintă, evenimentele din Turcia sunt neliniștitoare. Regimul uh, Erdogan, de fapt, constituie un puci împotriva mass media. Eu vin din estul Germaniei și știu uh, ce înseamnă să nu accepti egalitatea uh, în drepturile cetățenilor. Atitudinea guvernului turc este inacceptabilă și încalcă principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Poate o asemenea țară care nu respectă statul de drept și drepturile fundamentale să devină vreodată membra Uniunii Europene? Eu zic că nu. Democrația nu înseamnă că uh, există într-un anumit interval de timp alegeri, ci înseamnă și respectarea diversității de opinie, pluralismul. Prin arestarea jurnaliștilor, guvernul Erdogan și-a arătat adevărata față, iar acest guvern se depărtează tot mai mult de Europa și de orice abordare democratică. Nu poți să acționezi cu parul împotriva demonstranților pașnici din Parcul Ghezii Erdogan se pare că uh, este de părere că Uniunea Europeană și uh, statele uh, membre îi vor tolera toate acțiunile. Doamna Mogherini trebuie să îi dea un semnal clar că nu este așa. Il faut cesser de parler avec M. Bostinarou. C'est votre tour pour une minute. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Mulțumesc, doamna președintă. Cred că în uh, septembrie 2005 uh, a uh, fost un punct culminant al relațiilor dintre Turcia și Uniunea Europeană. Dar exact cu un an în urmă a existat cel mai mare scandal de corupție din Turcia în care patru miniștri au trebuit să părăsească guvernul. Și iată că acum un număr mare de jurnaliști, în urma unor suspiciuni care nici măcar nu se verifică, sunt hărțuiți și arestați. Deci, eh, după părerea mea, Turcia doar atunci a fost puternică când s-a orientat după valorile europene. În eh, eh, perioada 2005-2008, creșterea economică a fost de 5%. În ultimul an, însă, însă situația a fost deplorabilă și nu doar datorită eh, crizei economice. Trebuie eh, ca Turcia să se orienteze după legislația din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Următoarea intervenție, un minut și jumătate. Mulțumesc, spune domnul Linex. O țară care eh, arestează jurnaliști nu are ce căuta în Uniunea Europeană. Turcia este singura uh, țară candidată din istoria uh, Uniunii Europene care nu a făcut progrese, ci din potrivă. Nu s-a apropiat de criteriile de la Copenhaga. Trebuie să vedem cum să reacționăm acum în calitate de uh, Uniune Europeană. Ar trebui să condamnăm în rezoluția din ianuarie, să condamnăm cu fermitate aceste acțiuni. Dar trebuie să ne și întrebăm dacă mai putem justifica astfel de declarații. Chiar în această dimineață, Parlamentul olandez a făcut apel la Consiliul European cerând înghețarea sau suspendarea negocierilor de aderare. După cum spunea și colegul meu, cred că trebuie să fim mult mai uh, atenți la aceste negocieri de aderare, să favorizăm clasa de mijloc și forțele liberale din Turcia. De aceea vreau să vă pun următoarea întrebare. Credeți că uh, utilizarea instrumentului de, pe, de preaderare ar putea fi utilizat ca să se dea un semnal puternic Turcia și în același timp ca să-i ajutăm pe cei de acolo care sunt pro-europeni? Mulțumesc. Domnul Andru Lachis, un minut. Mulțumesc, doamnă președintă. Doresc să condamn <clears throat> ultima tentativă a, de a controla presa și internetul din partea guvernului turc. Eh, el afectează libertatea de presă și democrația până la urmă. Am apărat totdeauna o perspectivă europeană a Turciei, deci îmi exprim îngrijorarea față de această situație care încalcă drepturile omului și statul de drept. Dragi colegi, am asistat la reprimarea violentă a eh, demonstrațiilor din centrul Istanbulului. Eh, recent, am văzut o atitudine ambivalentă din partea guvernului turc privitor la lupta împotriva statului islamic. Luna trecută am condamnat încălcarea suveranității Ciprului, stat membru al Uniunii Europene, de, de către forțe armate turcești. Iar astăzi, din nou, ă, discutăm un caz de încălcare a libertății presei în Turcia. Din nefericire, toate acestea nu fac decât să dovedească faptul că Erdogan îndepărtează din ce în ce mai mult Turcia de valorile europene. Mulțumesc și acum, domnul Teoharos, un minut. Paradis pseudesisis mericoni, Turcia denine... Mulțumesc, domnul Teoharos. Eu uh, Trebuie să uh, constat că Turcia nu acționează democratic, încalcă drepturile uh, milioane de cetățeni și a și ocupat uh, o parte din Cipru cu armata sistemul Erdogan continuă niște practici ale trecutului și demonstrează că dorește cu adevărat să înlăture pe toți cei care îi se opun afirmând că Europa nu are dreptul să se amestece în treburile interne ale Turciei. Eu cred că trebuie stopate negocierile de aderare până când Erdogan uh, uh, se va orienta din nou spre setul uh, de valori europene pentru că aceste valori sunt încălcate în Turcia constant de fapt, uh, și Ciprul trebuie să respecte valorile, tot așa ca și Ucraina. Următoarea intervenție, un minut. Domnul Lopez, respectarea libertăților fundamentale și drepturilor individuale în ultimii doi ani, mai ales uh, a fost încălcat. Ultimul episod este acesta, împotriva jurnaliștilor, săptămâna trecută. Dar este doar un caz în plus. Uh, în Turcia. Vedem că acolo corupția uh, a crescut de, de, uh, nemăsurat, apoi punem sub semnul întrebării libertatea justiției, libertatea presei este încălcată zi de zi, vedem că este încărcată și libertatea de asociere și libertatea de organizare politică față cu această situație, ce, ce trebuie să facem noi? Uniunea Europeană trebuie să condamne faptele acestea petrecute în uh, ultima săptămână. Trebuie să avem o atitudine pro-pozitivă, dar nu față de guvern, ci în legătură cu capacitatea noastră de a influența ceea ce se va întâmpla cu viitorul Turciei. Asta este obligația noastră. Nu față de guvern, ci față de cetățenii Turciei. Mulțumesc, domnul Ruas, un minut. Colegas, doamnă președinte, dragi colegi. Arestările recente din Turcia ne fac să ne întrebăm dacă există realmente o libertate a presei în acest stat candidat la Uniunea Europeană. Statul de drept, independența judiciarului împreună cu libertatea presei sunt uh, baze uh, fundamentale ale democrațiilor europene. Garantează drepturile cetățenilor și valorile noastre. Turcia este stat candidat, deci trebuie să respecte aceste principii. Așadar, mă întorc spre reprezentantul președinției italiene și vă rog să analizați foarte <coughs> îndeaproape ce s-a întâmplat în cazul acestor arestări. Ce acuzații precise vor fi aduse acestor cetățeni? Este vorba de un stat candidat care ar trebui, deci, să desfășoare uh, investigații judiciare transparente și independente și care pot fi monitorizate. Vă mulțumesc. Urmează domnul Cristoforu, un minut 30. I Τουρκία όλα αυτά τα Mulțumesc. Turcia a demonstrat în ultimii ani că îi reușește un singur lucru. Știe să se strecoare prin timp încălcând toate regulile și mai ales principiile drepturilor omului, nu doar în Turcia, ci și în afara Turciei, pentru că creează de fapt probleme în întreaga regiune. Uh, și uh, are o atitudine agresivă față de uh, toată lumea. Își poate permite acest lucru fiindcă i s-a tolerat acest lucru. Uh, Turcia nu pune preț pe rezoluții. Deci, dacă noi nu putem lua măsurile care se impun ca membri ai Uniunii Europene, cum ne putem apăra demnitatea, credibilitatea? respectul față de sine. Ehm, nu trebuie să ehm, ajungem ehm, în viitor să reluăm dezbaterile ca cea prezentă. Turcia a avut destul timp să demonstreze că poate să aibă o abordare corectă, dar nu face acest lucru. Ia banii de la Uniunea Europeană și după aceea îi dă cu tifla. Deci eu cred că noi ar trebui să reacționăm față de această atitudine. Europa trebuie să ia măsuri dure. Doar în felul acesta Turcia va înțelege că este o problemă serioasă. Președinta, în procedura catch ai domnul Polcaci. Děkuji, paní já jsem chtěl pouze reagovat na některé vystoupení, které... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau doar să răspund anumitor afirmații făcute aici din partea unor colegi din Grecia, din partea unor neafiliați, mai precis, care încearcă să-și impună propriile probleme naționale în dezbaterea noastră europeană și asta înseamnă să împingă lucrurile puțin prea departe. Eu sunt un prieten al Turciei, însă încălcările drepturilor omului nu pot fi tolerate. Europa trebuie să susțină doar țările care ne împărtășesc valorile. Turcia, ca țară candidată, merită niște cuvinte clare și neechivoce din partea Consiliului. Mulțumesc și acum, doamna Moretti. Fiți calmă că vă dau cuvântul. Un minut. Mulțumesc, doamna președintă. Rațiile care au dus la arestarea a doi foști șefi ai poliției și cel puțin 24 de jurnaliști, printre care directorul cotidianului Zaman și directorul unui post de televiziune important din Turcia, nu pot să treacă neobservate. Parlamentul European trebuie să cer cu tărie și urgență autorităților turcești să ne uh, asigure că acțiunile lor nu încalcă chiar legile democratice ale Turciei, libertatea mass mediei, procese uh, independente, independența justiției și mass mediei sunt prevăzute chiar în Constituția Turciei. Aceste arestări, după cum au declarat doamna Mogherini și domnul Pitela, uh, sunt incompatibile cu libertatea presei, care constituie baza democrației și, de asemenea, se opun și valorilor și standardelor euro europene, că Turcia este țară candidată la uh, Uniunea Europeană. Deci e inadmisibil pentru o țară democratică și modernă care își propune să facă parte din familia europeană să facă asemenea arestări în masă. Mulțumesc! Mulțumesc și acum un minut are cuvântul domnul Marias. Doamnă președinte, Turcia își folosește aceeași tactică obișnuită de încălcarea drepturilor democratice ale cetățenilor și ale minorităților și a demarat un adevărat pogrom la adresa jurnaliștilor și a mass media. Confirmă încă o dată faptul că nu respectă valorile democratice ale Europei. Dar când un regim nu este democratic, acest lucru se vede și în politica sa externă. Turcia își continuă politica agresivă la adresa Greciei, țara mea, deși țara mea își exercită drepturile uh, recunoscute de dreptul maritim internațional. Turcia își continuă căutările de hidrocarburi în largul coastelor Greciei. Trebuie ca Turcia să-și retragă imediat armata de ocupare din Cipru. Mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru, l acceptat Vă rog. Aveți 30 de secunde. Just... Mulțumesc. Uh, voiam să-l întreb pe estimatul coleg dacă nu ar fi mai bine dacă noi, uh, Europa, am avea o poziție activă față de Turcia. Îmi amintesc cât a durat ca Grecia să adere la Uniunea Europeană. Cred că Uniunea Europeană face o greșeală nedeschizând niciun capitol și nefăcând progrese în uh, relația cu Turcia. Întrebarea este, nu vedeți că o abordare activă ar fi mai bună decât o așteptare pasivă? Votre réponse Răspunsul, vă rog, 30 de secunde. Η Τουρκία έχει δείξει όλο αυτό... Turcia a dovedit de zeci de ani că nu respectă nici dreptul internațional și nici drepturile democratice. A venit vremea ca Uniunea Europeană să refuze această atitudine. Nu putem să acceptăm prezența trupelor de ocupare în Cipru. Înțelegeți ce înseamnă asta? E vorba de încălcarea suveranității unui stat membru UE. Mulțumesc, domnul Papadakis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă întreb de ce uh, ne prefacem că suntem uimiți de atitudinea actuală a Turciei? Turcia a ocupat jumătate din Cipru, îi uh, oprimă pe cursi, încalcă drepturile cetățenești ale propriilor cetățeni. Mesajul Uniunii Europene trebuie să fie clar. Eh, trebuie să eh, existe o armonizare a prevederilor dacă dorește să adere la Uniunea Europeană. Trebuie să îmbrățișeze același set de valori. Nu se poate ca Europa să se supună regimului Turciei. Iar eh, Erdogan, de fapt, dovedește că are eh, mai degrabă principii otomane. Noi ne dorim o Turcie în Uniunea Europeană bazându-se pe voturile noastre. Îmi cer scuze, spune președinta, nu vă eh, știu numele. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, за никой, който се интересува и се Mulțumesc, domnule, doamnă președinte, dragi colegi spune domnul Zambaschi, cei care uh, știu ce se întâmplă în Turcia nu sunt deloc surprinși de încălcarea aceasta a drepturilor omului și de faptul că jurnaliștii sunt arestați. E de fapt o practică veche a regimului Erdogan și a guvernului turc. Aș dori să vă reamintesc că partidul său e un partid care vrea să restaureze Imperiul Otoman în granițele sale istorice susține pe Hamas în Palestina, susține statul islamic în Siria și în Irak. Așa că ce ne putem aștepta din partea Erdoganului, din partea lui Erdogan? Sigur, încălcarea drepturilor omului și a libertății de exprimare. Dacă vrem să protejăm valorile Uniunii Europene, trebuie într-adevăr să ne gândim la niște sancțiuni împotriva Turciei. Mulțumesc! ancora una Dolorosamente de la Turchia. Spune domnul Castaldo. Din nou, eh, vești proaste din Turcia. Iată, 27 de arestați în 13 orașe într-o operațiune eh, polițienească. Eh, Zaman e cotidianul cel mai citit din țară. Alte personaje ale imperiului mediatic Samaniolu apropiate de Fetullah Gulen, predicator islamic autoexilat în SUA, Eh, a fost în, în primul rând aliat al Erdogan, apoi s-a îndreptat împotriva lui. Din ce în ce mai multe voci alternative față de guvern sunt făcute să tacă în Turcia. Din ce în ce mai mult libertatea de exprimare și de opinie în această țară eh, dispare. Din păcate, mă tem că alegerea guvernului turc a fost deja făcută și nu e o alegere spre statul de drept și îndreptată înspre Uniunea Europeană. Cât timp mai, va mai trebui să treacă, dragi colegi, înainte de a trage consecințele uh, datorate, dar triste? Eh, Mulțumesc. Și acum domnul Mănescu, un minut. Domnul, domnul Mavrides. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș încerca să fac o analiză într-un minut de timp de vorbire. Aici, la Parlament, se manifestă două atitudini de opoziție. Unii spun că trebuie să transmitem un mesaj clar Turciei cu solicitări clare, cealaltă atitudine este că trebuie să păstrăm legătura cu Turcia și să deschidem anumite capitole și așa mai departe. Dragi colegi, mă adresez aici și comisiei, ce este important nu este să știm ce spunem noi aici, ci cum anume uh, va fi interpretat acest lucru de regimul Erdogan. Bunavoința, mâna întinsă din partea noastră sunt uh, privite ca Erdogan, de Erdogan ca o recunoaștere a sa în fața opiniei publice. Adică el consideră că noi aprobăm regimul și dacă asta vrem, haideți o spunem clar. Dacă nu, haideți să luăm măsuri mai clare. Domnul Caputo, la final. Mulțumesc. Cred că guvernul de la Ankara a comis o eroare cu arestările jurnaliștilor. Rezultatul va fi că va fi consolidată poziția oponenților săi. Nu se respectă libertatea presei, principiul fundamental al democrației. Aceste arestări încalcă valorile europene Eh, pe care Turcia trebuie să le respecte dacă chiar vrea să intre în Uniunea Europeană. E inacceptabil ca o țară democratică și modernă care își propune să fie parte din familia europeană poate să facă arestări în masă a unor jurnaliști, ale unor jurnaliști. Actualmente sunt mai mult de 70 de jurnaliști în închisorile din Turcia, printre care mulți jurnaliști curzi acuzați de terorism. Îmi doresc ca principiul prezumției nevinovăției să eh, fie respectat și să fie respectat și eh, dreptul la o anchetă independentă și echitabilă. E trebuie să spunem asta, dar cred că ce s-a întâmplat în Turcia uh, înseamnă că Turcia a apucat-o pe o cale îndepărtată de Europa, cu consecințe negative pentru Turcia în ce privește colaborarea politico-economică cu Uniunea Europeană. Europa trebuie să reacționeze cu fermitate. Mulțumesc! Cu asta am încheiat uh, um, intervențiile spontane și are din nou cuvântul domnul de la Vedova din partea Consiliului. Mulțumesc, doamnă președintă. Și mulțumesc și parlamentarilor europeni care au luat cuvântul, participând la această discuție. Mulțumesc și pentru calitatea intervențiilor lor și pentru preocupările exprimate, care cred că în mare măsură sunt preocupări comune nouă tuturor. A fost bine că am putut să utilizăm ocazia asta pentru a lua act de gravele preocupări față de evenimentele cele mai recente din Turcia și pentru a forma o poziție clară și să transmitem cu uh, tărie și coerență interlocutorilor noștri turci. Trebuie să continuăm să urmărim uh, situația cu atenție maximă. Uniunea Europeană trebuie să continue să promoveze libertatea de exprimare, de opinie, de asociere și de organizare atât uh, pe internet cât și în viața reală, pentru că o democrație nu poate exista fără aceste drepturi. Turcia e un partener privilegiat al nostru cu care negociem uh, o aderare. Putem și trebuie să comunicăm cu Turcia cinstit. Cum a spus președintele Schulz, o relație cu orice țară candidată trebuie să fie onestă și deschisă. Vreau doar să reiau din punctele care au fost evocate aici, cel referitor la finanțare. Sigur că e un subiect care merită atenția noastră. Uniunea Europeană nu finanțează bugetul Turciei, ci ONG-urile mai ales și, sau instituțiile care promovează statul de drept și drepturile omului. Mai ales prin intermediul a două instrumente, instrumentul de preaderare și instrumentul european pentru drepturile omului. Comisia examinează modul în care poate eficientiza această formă de intervenție și subliniez printre altele că sumele acordate pe cap de locuitor Turciei sunt cele mai scăzute dintre toate țările candidate. Cadrul extinderii e uh, cadrul corect pentru a putea avea un proces de aprofundare și de consolidare a reformelor democratice un angajament ulterior uh, în contextul capitolului 3 ar fi foarte încurajator. Am făcut multe pentru a intensifica acest angajament cu Turcia, țară candidată și partenera Uniunii Europene și trebuie să urmăm pe această cale. Vă mulțumesc! Merci, monsieur. Le débat est ainsi clos. Mulțumesc și cu asta încheiem dezbaterea.